I'm sorry, dear colleagues, but I'm going to start the, uh, the meeting. Dragi colegi, vom începe ședința. Primul punct pe ordinea de zi este raportul vizitei delegației noastre în Cipru. Vizită pe care am făcut-o la sfârșitul lunii septembrie. Aș vrea să rog pe președintele acestei delegații, domnul Stavrakakis, să prezinte acest raport. Τροπής ήταν η εξέταση της εφαρμογής της πολιτικής. Bună dimineața, dragi colegi! Principalul obiectiv al călătoriei noastre a fost să verificăm cum se pune în aplicare politica pe insula Cipru. Am avut uh, o serie de întâlniri foarte interesante. Pe 26 septembrie am um, putut vizita Parlamentul din Cipru, am primit informații vis-a-vis -vis de situația din Cipru și în ziua următoare ne-am reunit cu rest, ministrii de resort pentru afaceri europene, domnul Mavrolianis, și cu responsabilul pentru fondurile structurale. Am putut discuta așadar uh, referitor la negocierile vis-a-vis -vis de cadrul financiar multianual și, bineînțeles, am putut aborda și probleme ce țin de politica de coeziune după 2013 și care sunt părerile președinției cipriote vis-a-vis -vis de aceste chestiuni. Am avut de asemenea un schimb foarte constructiv de opinii cu doamna Haralambus pentru ocuparea forței de muncă a fost vorba de aplicarea Fondului Social European și despre evoluțiile viitoare, bineînțeles. Întâlnirea noastră cu reprezentanții regionali um, s-a desfășurat um, excelent. Am uh, colaborat cu doamna Eleni Mavro. Dunța ne-a informat referitor la infrastructura din țară, evoluția urbană, transport și problemele ce țin de gestionarea deșeurilor. Ne-am întâlnit, bineînțeles, și cu primarul din Nicosia. A fost vorba de divizarea orașului și felul în care această linie verde care separă orașul afectează viața oamenilor. A fost vorba de asemenea și de finanțarea din cadrul politicii de coeziune și ce am putea face pentru a îmbunătăți această situație. La ora actuală, ambele părți încearcă să renoveze clădiri, în acele zone, așa numite zone moarte, și se încearcă o apropiere între cele două părți. Împreună cu primarul din Limasol am vorbit și despre politica de coeziune și despre reabilitarea orașului. La fața locului am organizat vizite și întâlniri ce țin de proiectele finanțate din fondurile europene, am putut să vedem cum se aplică în practică politica de coeziune acolo. O ultimă întâlnire am organizat-o împreună cu membrii Comisiei de Buget și alți eh, reprezentanți ai Parlamentului eh, Cipriot. Am organizat un schimb de opinii legat de convergența regiunilor din UE și vis-a-vis -vis de dezvoltarea durabilă pentru generațiile viitoare. Am avut un schimb de opinii și cu reprezentanți ai autorităților locale și regionale și am, putea, am putut să evaluăm cât de eficient se pun în aplicare fondurile de coeziune și fondurile structurale în Cipru, îndeosebi luând în considerare particularitățile și specificitățile țării. Am putut de asemenea vedea cum se aplică politica de coeziune în vederea unei eventuale reunificări a insulei. A fost vorba și de anumite puncte de pe agenda președinției cipriote. Delegația noastră și-a exprimat îngrijorarea vis-a-vis -vis de perioada de programare 2014-2020. Cred că am reușit să atingem multe din obiectivele pe care le stabilisem pentru călătoria noastră. Poate că mai există întrebări din partea dumneavoastră, mă aflu la dispoziția noastră pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc! Uh, Aș vrea să reamintesc colegilor că Georgios era președintele delegației, se aflau acolo de asemenea Constanțe Crel, domnul Van Nistelrooy și domnul Micolașic și domnul Luhan, doamna Manar, deci dacă ceilalți colegi doresc să spună ceva, sunt bineveniți. Dacă aveți întrebări... If there are no questions, no comments, so we don't have to make any decisions. And... Dacă nu, nu trebuie să luăm nicio decizie și, ca de obicei, voi trimite raportul acestei misiuni conferinței președinților de comisii pentru a obține rambursările corespunzătoare. Aș vrea să vă informez acum în legătură cu deciziile pe care le-au luat coordonatorii politici și care trebuie să fie validate și de comisie. Ieri am hotărât în legătură cu alocarea rapoartelor. Fondul pentru ajutor european pentru uh, cei mai uh, defavorizați, GUE, raportul pe directiva promovării utilizării energiei și a resurselor uh, regenerabile pentru ALDE, iar avizele au fost următoarele. Avizul pentru Comisia de Control Bugetar pentru descărcarea de gestiune 2011 PPE în legătură cu uh, trainingul pentru politici și crearea de capacități uh, ECR, cadrul de control intern politic PPE, locuințe sociale și Uniunea Europeană uh, Socialiști, ecoinovație, creștere și ocupare socialiștii și democrații, inovare pentru creștere durabilă, ALDE, promovarea strategiei tehnologice de transport pentru Europa, pentru verzi, implementarea strategiei pentru tineret în UE, pentru GUE și am cerut coordonatorilor politici să informeze secretariatul până la sfârșitul zilei de astăzi în legătură cu numele raportorilor. Deciziile vor fi luate deci în cursul zilei. Am discutat de asemenea și viitoarele rapoarte din proprie inițiativă și de implementare pentru 2013. Le-am dezbătut și am ajuns la un acord ca la întâlnirea din decembrie să luăm decizii asupra acestor chestiuni. Deci grupurile politice vor trebui să ia deciziile necesare până atunci în legătură cu raportul de implementare și rapoarte din proprie inițiativă pe anul viitor. Am discutat și uh, studiile externe. Deocamdată e vorba de bugetul pe 2013 cu care am uh, comandat mai multe studii, dar plănuim și niște studii externe pe anul viitor. Și deciziile vor fi luate până la întâlnirea noastră din decembrie. Între timp, grupurile politice vor trebui să se gândească la ce fel de studii de tip extern ar dori. Știți că aceste studii pe care le-am comandat în urma deciziei din decembrie vor fi finalizate spre sfârșitul anului viitor. Acesta este uh, calendarul pentru astfel de studii, întotdeauna trebuie să ne gândim dinainte la ce fel de expertiză e necesară până la sfârșitul anului viitor. Înainte de a lansa noi studii și noi politici, vom face și o evaluare a politicilor actuale. Acestea sunt deciziile coordonatorilor. Și acum ne pregătim pentru vot, dar mai avem câteva minute până la ora stabilită, așa că vom face o pauză scurtă pentru a începe la 9 și jumătate fix.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 Dragi colegi, știu că sunt probleme pe drum, mulți colegi n-au ajuns încă aici. Dar nu știu dacă mai putem aștepta, poate vreo trei minute. Domnule Van Nistelrooy. Da, putem începe. Putem începe sau dacă nu, să plecăm. Să începem, nu știu ce cred colegii. Ah, the socialists are... In... Uh, um, you, can, you can count with the cards. So, dear colleagues, please sit down because we... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe cu raportul domnului Manca în curând. Poate ar trebui să facem o verificare, să vedem uh, dacă aveți uh, cartelele de vot la dumneavoastră și dacă funcționează bine. Vom face o verificare. Deschidem votul să vedem dacă totul merge bine. open. Can you... S-a deschis votul. Only 30 people. Avem doar 31 de colegi. Da. We can vote with 31 people. Deci îndeplinim quorumul. Putem vota. With, uh, as I said, with draft opinion on the improving access to finance by uh, SMEs. Începem votul. Începem cu raportul domnului Manca, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru? Împotrivă. Vom face o verificare electronică la amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 la 13. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă? Nu? Spune președinta, mă scuzați. La 18, pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru. Trecem acum la următorul raport al doamnei Rosa Estaras Ferragut, Fondul de Solidaritate European. Can we start the vote? Amendment two. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, vom face o verificare electronică la amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 21 la 14. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La 14, un amendament oral al raportorului, dacă este cineva împotrivă, nu, pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Vom face o verificare electronică la amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 19 la 16. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru. Facem o verificare electronică la amendamentul 20. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se respinge cu 19 la 16, 21 pentru, Împotriva. Nu-mi dau seama, vom face o verificare și la 21 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 22. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Facem o verificare la a doua parte a amendamentului 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se respinge. 24 pentru, împotriva abțineri se respinge. 25 pentru. Verificare electronică la 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. La 28 avem un amendament oral al doamnei Teșera. Deci se opune cineva, nu știm. Locuim instrumente financiare cu instrumente de uh, finanțare. Toată lumea e de acord? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 1 la considerente pentru, împotriva, facem o verificare la amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Și acum votul final, vot cu apel nominal.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 20 la 17, amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. La compromisul 4 avem vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă. Verificăm a doua parte a compromisului 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 16 se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 cu amendament oral. Cineva împotrivă? Dacă nu, îl votăm pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă. Facem o verificare electronică la amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi. 21 pentru. Împotrivă. Facem o verificare pentru că PPE-ul nu ridică bine mâna. Nu știu dacă vă urmează sau nu vă urmează, domnule Van Nistelrooy. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă nu v-ar asculta, nu? Se adoptă cu 24 la 13 și acum votul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 35 de voturi pentru și unul împotriva. Felicitări raportorului. Și acum raportul Coțolino în legătură cu redezvoltarea urbană. Amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 a fost retras, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19, un amendament oral. Este cineva împotriva acestuia? Nu. Îl votăm. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 retras, compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la citații. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, recital A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 20 cu amendament oral, dacă este cineva împotriva acestuia, nu. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 de asemenea cu amendament oral. Cineva se opune? Nu. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 cu amendament oral, se opune cineva? Nu, atunci îl votăm așa cum este, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 36 de voturi pentru o abținere. Felicitări raportorului. Trecem acum la contracte de concesiune. Haide, rule. Avem întâi o propunere de respingere a acestui proiect de directivă. Deci vom vota întâi această propunere de respingere. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge această propunere, deci va trebui să votăm, din păcate, tot raportul, ceea ce e destul de greu. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru... Facem o verificare electronică la amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Patru pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru, verificare electronică la 6, s-a deschis votul, s-a închis votul, încă o dată, 18 la 18, se respinge. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 9 pentru verificare electronică la 9 s-a deschis votul. S-a închis votul 17 la 17, deci respins. Amendamentul 10 pentru împotrivă Verificare electronică la amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Votul se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, verificare electronică la amendamentul 12, s-a deschis votul. It's not open. Dar văd că nu funcționează. Acum s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 14 pentru verificare electronică la 14 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, nu-mi dau seama, vom face încă o verificare la 15. S-a închis votul și se adoptă 16 pentru, împotrivă, verificare electronică la 16, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă, obțineri, se adoptă. La 18 avem vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Verificare electronică la prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru? Mă scuzați, spune președinte, am uitat amendamentul 18, a doua parte era un amendament oral, este cineva împotriva acestuia? Nu? Ok, atunci um, votul este valid. 19. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 23. Pentru? Verificare la 23. Cred că se adoptă, dar vom face totuși o verificare. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, Și aici ce se întâmplă? Aici în față nimeni n-a ridicat mâna. Vom face o verificare electronică încă o dată. Cine este pentru? Să vedem. S-a închis. Votul se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Verificare electronică la 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 36 pentru, împotriva, verificare electronică la amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, verificare electronică la amendamentul 38. Să deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 40 și 41 identice pentru, împotrivă, abțineri cred că se adoptă, 42 pentru, împotrivă, Verificare electronică la 42. S-a deschis votul. The vote is closed and it's adopted. S-a închis votul, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 46 pentru, împotrivă, Verificare electronică la 46. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Verificare electronică la amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 18 la 20, 50 pentru, împotriva abțineri se respinge. 51 pentru, împotriva. Verificare electronică la amendamentul 51, s-a deschis votul. The vote is closed and it's rejected. Se respinge. 52 pentru, aceeași situație și aici. Vom verifica la 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 19, deci se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă. Vom face o verificare la 54. S-a închis votul, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 pentru verificare electronică la amendamentul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 57 pentru împotrivă și aici facem o verificare electronică la amendamentul 57. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 18 la 20. 58 pentru. Avem aceeași situație. În continuare nu văd clar, așa că vom face o verificare și la 58. S-a închis votul. Se respinge. 59. Verificare electronică și la 59. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 60 și 61 sunt identice. Nu? 61 a fost retras. Așa e pe lista mea, cel puțin. Se confirmă din sală că a fost retras, deci votăm amendamentul 60 pentru. Împotrivă, facem o verificare electronică la amendamentul 60. S-a închis votul. Se adoptă. 62 pentru. La 62 suntem acum. Împotrivă. Cred că se adoptă. Nu. Atunci vom face o verificare electronică. La amendamentul 62 s-a deschis votul. Într-adevăr, se respinge. 63 pentru, împotrivă, verificare electronică la amendamentul 63, s-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 19 se respinge. 64, cine este pentru? Împotrivă. Verificare electronică la 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 66 pentru. Verificare electronică la amendamentul 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Verificare electronică la amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Cred că se respinge. Nu știu dacă doriți verificare. 74 pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar nu vom face o verificare la 74. S-a închis votul, se adoptă. 75 pentru, împotrivă. Și aici aceeași problemă, așa că vom face o verificare la amendamentul 75. S-a deschis votul, s-a închis votul, da, se adoptă. 77 pentru, cred că am trecut peste 76, așa că votăm întâi 76 pentru. Dar Lambert nu contează că oricum votez întotdeauna împotriva. 76, verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă. 77, probabil că va trebui să verificăm și aici cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Secretariatul nu știa că 71 și 72 au fost retrase, pentru că nu le-am votat, dar nu știu dacă puteți să confirmați din sală, da, se confirmă, deci într-adevăr sunt retrase. Votul final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 34 de voturi pentru. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul lui Derek Vaughan. Raportorul nu este prezent în sală, din cât am înțeles. Haideți să începem. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 2 pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 3 pentru împotriva abținere adoptat. Compromis 4 pentru împotriva abținere adoptat. Compromis 11 pentru împotriva abținere adoptat. Amendamentul 14 pentru împotriva abținere adoptat. Amendamentul de compromis 10 Haideți să votăm uh, electronic la amendamentul 10. Votul este închis. 22 pentru, 21 împotrivă, adoptat. 11 pentru, împotrivă, cred că e aceeași majoritate, dar haideți să verificăm la 11 pentru a fi siguri. Votul e deschis. 21 la 21 respins. Amendamentul de compromis 5 pentru împotriva abținere adoptat. Amendamentul de compromis 6 pentru împotriva abținere adoptat, compromis 7 pentru, împotriva, abținere adoptat, amendamentul 19. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva, abținerii adoptat, amendamentul 22 pentru, împotriva, abținerii adoptat, compromis 9 pentru, împotriva, abținerii adoptat, 27 pentru, împotriva, abținerii adoptat, 28 pentru, împotriva abținerii adoptat. 29, aici e un amendament oral. Se opune cineva? Nu. Votăm 29, așadar pentru, împotriva abținerii adoptat. 30 pentru, împotriva abținerii adoptat. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotriva abținerii adoptat. 12 pentru, împotriva abținerii adoptat. 36 pentru, împotriva abținerii adoptat, 38 pentru, împotriva abțineri respins. Compromis 13 pentru, împotriva abținerii adoptat. 39 e un amendament oral, se opune cineva. Votăm pentru, împotriva abținerii adoptat. 43, de asemenea, nu, spune domnul președinte. 43. Amendamentul să se opune cineva? Nu. Votăm. După cum a fost amendat pentru, împotriva abținerii. Adoptat. Amendamentul de compromis 15. Pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 50. Pentru, împotriva, adoptat. 16 compromis pentru, împotriva abțineri adoptat, 53 pentru, împotriva abțineri adoptat, considerente nu, spune doamna președinte, nu votăm considerentele, mergem la propuneri din partea celorlalte comisii parlamentare. 1 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la amendamentul 1 din uh, cazul Comisia pentru Ocupare. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Trecem la 2. Amendamentul 2 pentru, împotrivă abțineri respins, 3 pentru, haideți să verificăm, votul e deschis, votul e închis, adoptat, amendatul 4 pentru, împotrivă abținere adoptat, amendatul 6 pentru, haideți să verificăm, votul e deschis, votul e închis, Votul închis. 21 la 20, adoptat. Amendamentul 7 pentru. Haideți să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Amendamentul 8 are două părți. Prima, a doua parte este caducă. Votăm doar prima parte, prin urmare. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Votăm uh, la prima parte a amendamentului O. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. Amendamentul 9. Cine să pentru? Împotriva abțineri respins. 10 pentru. Împotriva abțineri respins. 11 pentru. Împotriva abțineri respins. 12 pentru împotriva abțineri respins, 13 pentru, împotriva abțineri respins, 14 pentru, împotrivă, cred că e adoptat, dar haideți să verificăm, 14, votul e deschis. Votul e închis? Adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate adoptat, 16 pentru, împotriva abține respins, 17 pentru, împotriva abținere. Cred că e încă o dată aceeași situație adoptat. 18 pentru, împotriva abțineri respins, 19 pentru, împotriva abțineri respins, 20 pentru. E o altă situație, votăm, votul e deschis. Votul e închis. 22 la 20 adoptat, 21 pentru. Haideți să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. 22 pentru, împotriva abținere respins, 23 pentru, împotriva abținere respins, 24 pentru, împotriva abținere respins. Votul final, votăm electronic, votul e deschis. The vote is closed. And... Votul e închis. 42 pentru perfect. Felicitări. Trecem acum la un vot destul de lung. Lambert Van Nistelrooy, Constanță Crel. Cadrul comun de dispoziție, votul ce ține de mandatul pe care l-am votat în iulie, poate vă amintiți. Haideți să începem votul. I, we wait for Secretariat to sort of get ready. Aștept să se pregătească secretariatul. To the right, okay. What is, so we go for this. This is, this is the first block. Okay. Okay. Dear colleagues, we, we start in this strange vote with a... Dragi colegi, începem cu un vot în bloc. Comprom... Ați primit, cred că, lista. Nu știu. Amendamentele 1 până la 26. Deci, vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem acum la amendamentul 847, pe pagina 3, Piper Weber Nibălțeară, pentru, împotrivă, abțineri, respins, 8 48, identic. Cine este pentru? Împotriva abține respins. Trecem la 851, identic cu cel de la ocupare 97. Cine pentru? Împotriva abține respins. Trecem la FAM 41, pentru, împotriva abține respins. Trecem la 852, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la ocupare 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la pagina 6, dragi colegi. Aici este amendamentul 860. Cine pentru, împotriva abțineri adoptat. Trecem la pagina 12. Amendamentul 886. Pentru împotriva obține respins. 8, 8. Mă ascultați? Întreabă doamna președinte. Așteptăm, da. 8, 8, 6. Da, totul e identic. Vă rog, haideți să nu complicăm lucrurile. Secretariatul a trimis tuturor acel, același document. Nu am făcut nicio deosebire între grupurile politice. Dacă s-a produs vreo modificare, nu e responsabilitatea noastră. Deci 886, pagina 12. Pentru, împotrivă, abține respins. 884, pe aceeași pagină. Pentru, împotriva, abține respins. Trebuie să votăm asupra amena 3885 pentru, împotriva abțineri respins. Trecem la pagina 17. amenamentul 97. Așteptăm. Crăl pagina 17, amenamentul 97. Pentru, împotriva, abținere adoptat. 903. Pentru împotriva abțineri. Respins. Cont 24, identic cu ITRE 62 pentru, împotriva abțineri respins. Tragem la 907 pe aceeași pagină. 907, pagina 18, pentru, împotriva abținere respins, 908, pentru, împotriva abținere respins, 909, pentru, împotriva, abținere respins, 912, pentru, împotriva abțineri respins, 9.14, identic cu cont 25 și ITRE 63 pentru împotriva abținere adoptat, 9.15 pentru împotriva abțineri respins, cont 26 pentru împotriva abțineri respins, ITRE 64 pentru împotriva abțineri respins, Trecem la următoarea pagină, 21. Votăm 9, 18 și 9, 21 identice. Le putem vota împreună. Pentru, împotrivă, abținere respins. 9, 20 identic cu cont 27. Pentru, împotrivă, abținere respins. 9, 22. Pentru, împotrivă, abținere respins. Cont 28 pentru. Așteptăm o clipă. E caduc? Așteptăm uh, o clipă, spune doamna președintă. Da, e caduc. Cont 28 e caduc și ITRE 65 sau nu? Spune doamna președintă nu. Deci ITRE 65. Votăm pentru, împotriva, abțineri, respins. Trecem la pagina 24. 9.29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la pagina 26. 1142, cine pentru, împotrivă, abțineri respins. 1143 pentru, împotriva abținerii, respins. Trecem la pagina 34. Aici uh, avem un amendament de compromis care nu făcea parte din blo- vot în bloc. 27. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la următoarea pagină. Cont 1 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 174 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 175 pentru, împotriva abțineri, respins. Buget 4 pentru, împotriva abțineri, respins. Ocupare 1 sau nu? Se întreabă doamna președintă. Da. Ocupare 1 pe pagina următoare, pentru împotriva abțineri respins, FAM 1 pentru împotriva abțineri respins, buget 5 pentru împotriva abțineri respins, buget 6 pentru împotriva abțineri respins, buget 7 pentru împotriva abțineri respins, buget 8 pentru împotriva abțineri respins, buget 9 pentru împotriva abțineri respins, Econ 1 pentru, împotriva abțineri respins. Econ 2 pentru, împotriva abțineri respins. Trecem la amenajatul de compromis 28, la consideratul 5 pentru, împotriva abțineri adoptat. Trecem la MV1 pe următoarea pagină pentru împotriva abțineri respins. 181 pentru, împotrivă, abțineri, respins. MV2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum trecem la pagina 41. Diana ne spune că votăm 193 pentru, împotriva abțineri respins. Amendată de compromis 30 pentru, deci compromis 30 pentru împotriva abținerii. Adoptat. Și acum a doua parte a, avut, a amendamentului 194. A doua parte, cine pentru, împotriva abținerii respins. Trecem acum la 197 a doua parte. 197 a doua parte pentru, împotriva abținerii respins. Amendamentul 4 pe următoarea pagină. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. Trecem la 202, mai jos. Pentru, împotrivă, abținere respins. O secundă, spune doamna președintă. Trecem la 204. Pentru, împotrivă, abținere respins. Tran 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 205 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 206 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Adoptat, îmi cer scuze. Buget 11 pentru, împotrivă, respins. Trecem la amendamentul de compromis 31 pe următoarea pagină pentru, împotrivă, abținere adoptat. Trecem acum la pagina 48. La ITRE 1. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 213. Aici uh, e un amendament oral. Să opune cineva amendamentului oral? Nu. Votăm cum a fost modificat. Pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze încă o dată. Socialiștii nu am votat pentru, împotriva abținerii. Adoptat cu amendamentul oral. Trecem la amendamentul 6 pentru, împotrivă, abținerii. Adoptat. Trecem acum la amendamentul de compromis 32 pentru, împotrivă, abținerii adoptat. Trecem la următoarea pagină. FAM 4. FAM 4, pagina 51. Pentru, împotriva, abține de respins. ITRE nu, spune doamna președinte, trecem la 33 amendament de compromis pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 55, la pagina 55, compromis 34, pentru, Împotriva abținerea adoptat. Trecem acum la pagina 59. Avem amendată de compromis 35 pentru, împotriva abținerea adoptat. Și acum avem Agri 5, Econ 3, FAM 5, 235 și 236, 237, care sunt identice. Cine e pentru, Împotrivă, abțineri respinse, îmi cer scuze, spune doamna președinte. 10. Cine e pentru, împotriva, abținere, adoptat? O clipă, spune doamna președinte. Votăm 263, icon 4. Econ 4. Cine pentru? 63 con 4. Cine pentru? Împotriva abținere respins. ITRE 6 nu. Trecem la amendamentul de compromis 36 pentru împotriva abținere adoptat. Amendamentul compromis 37 pentru împotriva abțineri adoptat. Trecem la următoarea pagină 248 pentru împotriva abțineri respins. 250 pentru împotriva abțineri respins, 251 pentru împotriva abținerii adoptat, 252 pentru împotriva abținerii adoptat, Econ 5 pentru e caduc, ITRE 7 de asemenea, nu, spune doamna președinte, votăm ITRE 7 pentru împotriva abțineri respins, amendatul de compromis 38, am înțeles că aici s-a adus un amendament oral de către Constanțe și de Lambert. Da, se confirmă din sală. Oamenii sunt informați, nu așa? Se opune cineva amendamentului oral? Da, se pare că e o persoană care se opune. Acest lucru înseamnă că nu votăm, uh, votăm fără amendamentul oral. Deci amendamentul de compromis 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 254. Cine pentru? Împotrivă abține respins. 256. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Trebuie să verificăm ceva aici, spune doamna președintă. So two, two five eight falls. Yes, falls. Both fall. Yeah. So we go to count six. So now we vote count six. On Votăm pagina 66, cont 6 și ITRE 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Econ 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 260. 260 pentru împotrivă, abțineri respins. Compromis 39 pentru, Împotrivă abțineri, adoptat. 261 pentru, Împotrivă abțineri respins. 262 pentru, Împotrivă abțineri respins. Trecem la amenaza de compromis 40 pentru împotriva abținerii adoptat. Compromis 41 pentru, împotriva abținerea adoptat. Trecem la următoarea pagină, la 265, pentru împotriva abțineri respins. Agri 6, pentru împotriva abțineri respins. Trecem la compromis 42, pentru împotriva abținerea adoptat. Compromis 43, pentru împotriva abținerea adoptat. 267 pentru, împotriva abțineri respins, ocupare 12 pentru, împotriva respins, MV6 pentru, împotriva abțineri respins, compromis 44 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromis 45 pentru, împotriva abțineri adoptat, 271 pe următoarea pagină pentru împotriva abțineri respins. Cont 8 pentru împotriva abțineri respins. I3, i pentru împotriva abțineri respins. Trecem la amenda de compromis 46 pentru împotriva abțineri adoptat. Pagina 73 acum. 280. Am sărit peste compromis 47, spune doamna președinte. Trebuie să votăm pentru, împotrivă, abținere adoptat. Acum 280. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromis 48 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 49 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromis 50 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 285. Trecem la 285 pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 51 pentru, împotriva abțineri adoptat. 76, pagina 76. 296 pentru împotriva abținerii adoptat. Trecem acum Trecem la 293. Pentru, împotriva abțineri, respins. Econ 9 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromis 52 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 297 e caduc. Amendamentul 53 pentru, împotriva abținerii adoptat. Ocupare 13 pentru, împotriva abținere respins. FAM 8 nu, nu votăm, spune doamna președinte. Votăm amendamentele identice. Buget 18, ocupare 14, ITRE 12 și așa mai departe. Pentru, împotrivă, abținerii adoptat. Compromis 54. Pentru, Împotrivă. abținerea adoptat. Trecem la pagina 80, 3.14. Pentru, Trebuie să așteptăm o clipă. Avem monitorizarea centrală care ne spune că, da, e bine. Deci, pagina 80, amendamentul 314. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Cont 11 pentru, împotriva, abțineri, respins. Trecem la 317 pentru, împotriva abțineri respins. Compromis 55 pentru, împotriva abțineri res- adoptat. 318. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, compromis 56 pentru, împotriva abținere adoptat. Acum trecem pe pagina următoare, compromis 57 pentru, împotriva abținerii adoptat. 320 pentru, împotriva abținerii adoptat. MV7 pentru împotriva abținerii. Următoarea pagină, compromis 58 pentru împotriva abținerea adoptată. PEș 3 pentru împotriva abținere respins, ocupare 17 pentru împotriva abțineri respins, compromis 59 pentru împotriva abținerii adoptat, cult 2 pentru împotriva abțineri respins, compromis 60 pentru împotriva abținerii adoptat. 326 pentru împotriva abținere respins. 329 pentru împotriva abținere respins. Compromis 61 pentru împotriva abținerii adoptat. 62 pentru împotriva abținerii adoptat. 63 pentru împotriva abținerii adoptat. MV8 pe pagina 86. MV8 pentru împotriva abținerii respins. 64 compromis pentru împotriva abținerii adoptat. 65 compromis pentru împotriva abținerii adoptat. 66 pentru împotriva abținerii adoptat. Amendamentul compromis 67 pentru împotriva abținerii adoptat. Econ 10 pentru împotriva abținerii respins. Trecem la amendamentul Trecem la pagina 90, la cont 14 și ITRE 15. Pagina 90. Cont 14 și ITRE 15. O clipă, votăm. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la compromis 6-8, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Pagina 92. Amendatul de compromis 69 pentru împotriva abținerii adoptat. Trecem la pagina 94. Amendatul de compromis 70, 70 pentru împotriva abținerii adoptat. 71 pentru împotriva abținerii adoptat. Și acum la sfârșitul votului, președintele va întreba comisia dacă așteptăm, dacă acceptăm acest vot ca un mandat pentru continuarea negocierilor cu Consiliul. Vă întrebam în iulie, în momentul în care am votat, că acesta e mandatul. Deci acceptăm că acesta este mandatul pentru continuarea negocierilor cu Consiliul. Văd că nimeni nu se opune. Haideți să votăm prin urmare. Deci, nu, spune doamna președintă e acceptat prin unanimitate. Deci acceptăm prin unanimitate acest mandat. Merge pentru mine, spune doamna președinte. There's still one vote, no? We, we still have one vote, dear colleagues, uh, on Marcus Piper. Mai avem un vot, dragi colegi, la raportul domnului Marcus Piper. Vă amintiți că în iulie am uh, amânat acest uh, vot pentru că depindea de mandat. Acum avem mandatul și putem să votăm. Începem cu compromisul 5. Toată lumea pentru? cine e pentru? Am să repet pentru Lambert în engleză. Compromisul uh, 5. Adoptat. Amendamentul 78 pentru, împotriva abțineri adoptat. 79 pentru, împotriva abțineri respins. Acesta este retras. Trecem la compromisul 9 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 111 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 116 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 1, 2, 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1, 2, 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1, 2, 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1, 2, 6 1, 2, 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14, amendamentul oral al raportorului pentru, împotriva abținerii se adoptă. 1, 3, 2, nu. Acesta e caduc. Amendamentul 18. Pentru, verificăm electronic la 18, votul e deschis. Votul e închis și este adoptat. Compromisul 2 la considerente pentru împotriva abțineri adoptat, 37 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 42 pentru împotriva abțineri adoptat, vot final electronic, votul este deschis. Votul este închis. 39 pentru, 1 împotrivă, două abțineri. Deci am uh, adoptat și ce mai rămăsese din raportul domnului Marcus Piper. Felicitări! Am uh, devansat uh, ordinea de zi, dar cred că putem începe deja următorul punct, vizita delegației Regi, Probabil că domnul Matula e gata să pregătească raportul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, putem să prezentăm raportul uh, vizitei delegat, uh, Comisiei Regii în regiunea de graniță Franța, Languedoc, Roussillon și Spania, Catalunia, care a avut loc în perioada 29-31 octombrie 2012. De la bun început aș vrea să menționez faptul că personal consider că această vizită, această locație a fost foarte bine aleasă Uh, în primul rând datorită relațiilor istorice de cooperare transfrontalieră pe care le-am descoperit la fața locului în această zonă. Există foarte multe inițiative de cooperare dezvoltate la frontiera Spaniei cu Franța, având la bază obiectivul 3 al politicii de coeziune cooperarea teritorială europeană. Acordurile teritoriale, acordurile bilaterale sunt multiple aici, în această zonă și, repet, ele s-au întins de-a lungul anilor. Regiunea transfrontalieră pe care am vizitat-o este sub incidența programului operațional Sud-Vestul Europei în cadrul obiectivului cooperare teritorială. Sigur, scopul principal este cooperarea în domeniul competitivității, a inovării, protecției mediului, dezvoltării sustenabile și a planificării regionale, având ca obiective și inovarea și sprijinirea rețelelor transfrontaliere, protecția mediului, dezvoltarea urbană sustenabilă, îmbunătățirea accesului la informarea rețelelor. Vizita a început uh, în ziua de luni, 29 octombrie, la biroul Parlamentului European din Barcelona, unde am luat uh, cunoștință de cadrul general al proiectelor pe partea spaniolă și a continuat uh, imediat cu spitalul, cu vizitarea spitalului din Puig Serda, din Spania, din Serdania, un spital, am spune uh, deschizător de drum, un proiect de spital transfrontalier, cred uh, printre primele în Europa. Asigură într-o zonă muntoasă uh, sănătatea, deci servicii medicale pentru 30.000 de locuitori care în timpul iernii, fiind o zonă izolată, dar totuși în timpul iernii Uh, sporturile hibernale sunt prezente, crește populația până la 150.000 de locuitori. Proiectul a fost finanțat în, proiect, în procent de 60% din fonduri structurale, prin programul operațional Franța-Spania, Andorra fiind cofinanțat uh, prin FEDER. Uh, scopul acestui proiect foarte interesant este asigurarea serviciilor medicale atât pentru locuitorii din Serdania și Capsir, deci locali, dar și celor care vin și uh, utilizează bazele sportive și locațiile din zonă. Am găsit lucruri foarte interesante la fața locului, pentru că sunt organizații transfrontaliere care au fost constituite pentru construirea acestui spital, dar și pentru un management complex destinat să asigure aceste servicii medicale. Uh, am găsit și probleme, desigur, legate în primul rând de legislația europeană, care poate nu este implementată cu viteza cu care s-a derulat acest proiect, de exemplu integrarea celor două sisteme medicale spaniole și franceze. Asigurarea de asemenea unei guvernări speciale absolut necesare pe un asemenea proiect și o structură de management care să respecte caracteristicile pe ambele părți ale frontierei. În cadrul uh, vizitei, uh, tot în zona spaniolă, uh, am avut normal întâlniri de lucru cu autorități de la toate nivelurile, local, departamental, regional, chiar și cu miniștri din uh, Andorra, în cadrul uh, cu care, sigur, am discutat relațiile Uniunii Europene cu țări terțe, cu state mici, cum este exemplul uh, Andorei. Uh, vizita a continuat pe partea franceză, la Perpignan, unde iarăși am avut ocazia să văd, să vedem împreună cu membrii delegației un proiect cultural deosebit, uh, un teatru finanțat prin Interreg, care are ca scop promovarea multiculturalismului și îmbunătățirea gradului de toleranță socială culturală. Am avut dezbateri de asemenea cu autorități la nivel local, cu, în frunte cu primarul Perpignonului, Uh, cu guvernatorul uh, regiunii legate de uh, cooperarea transfrontalieră în acest domeniu, numită scena transfrontalieră catalonă, în domeniul artelor plastice, a performanței scenice, a colectivităților de ambele părți ale frontierei. Aici s-a desprins ca absolut obligatoriu faptul că domeniul culturii trebuie să rămână activitate eligibilă în cadrul fondurilor structurale. Uh, normal, întâlniri cu partenerii proiectului de cooperare transfrontalieră de pe ambele părți, atât Perpignan cât și Girona. Vizita a continuat uh, la uh, în cadrul vizitei ne-am întâlnit, așa cum am spus, și cu autoritățile locale, dar de remarcat că ea s-a încheiat într-o întâlnire cu, în cadrul Universității din Perpignan, cu conducerea Universității, unde de asemenea am putut vedea un spectru foarte larg, o paletă foarte largă a proiectelor în domeniul universitar. Câteva concluzii îmi permit uh, în cadrul raportului ale delegației alcătuită din șapte colegi, membri, uh, deputați în Parlamentul European, dar și uh, un număr de 25 în total Uh, cu staff tehnic, secretariat, interpreți, deci câteva concluzii. În primul rând, uh, este de remarcat alta calitate a proiectelor transfrontaliere vizitate. A spune premiere, poate, la nivel european. Uh, prezența noastră a eurodeputaților, cred că putem să spunem acest lucru, a fost apreciată de autoritățile locale, de autoritățile regionale și prin întâlnirile pe care le-am avut și cred că a adus plus valoare și pentru noi, dar și pentru autoritățile respective. Eh, autoritățile cu care am venit în contact au insistat asupra nevoii unui buget robust sau mai robust în domeniul cooperării transfrontaliere. Eh, s-a remarcat un lucru deosebit și am avut uh, printre noi și pe colegul Seller. Sunt sigur că el va putea interveni pe acest lucru. Deci, el, rolul deosebit al instrumentului ce poate dezvolta uh, ce poate dezvolta acest uh, potențial deosebit al grupurilor europene de cooperare transfrontalieră. Pentru că în cadrul multiplelor relații Grupul European de Cooperare Transfrontalieră, ne-au spus foarte mulți din cei cu care am venit în contact, nu numai că este utilizat cu succes, cu foarte mult succes, dar poate este printre puținele cadre legislative la nivel european, repet, care asigură acest succes. Și nu este un secret de ce acest lucru în locul vizitat, pentru că din cele 28 de gecturi de grupuri europene de cooperare transfrontalieră care funcționează în Europa, 5 sunt la granița Franței cu Spania. Uh, eurodeputații, colegii au putut să vadă, practic, procesul de construcție activă cu rolul treptat, de eliminare treptată a frontierelor europene. Uh, de asemenea, am constatat uh, potențialul motivațional extraordinar care are ca scop consolidarea eforturilor de cooperare transfrontalieră și acest lucru l-am văzut la protagoniștii la nivel local și ă, de asemenea nevoia de un sprijin financiar în continuare pentru aceste zone. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor membrilor delegației, atât colegilor deputați, cât și, așa cum am spus, întregii echipe, secretariat, tehnic, interpreți, care practic au și organizarea deosebită, pentru că, într-adevăr, a fost o vizită reușită, fără niciun fel de probleme, așa cum am spus, cred, sigur, cu plus valoare și pentru noi, dar și pentru autoritățile locale. Sigur, mulțumiri uh, în mod special colegei Marie Teresa Schmidt, care a fost cea care a propus acest, uh, această vizită, am spus, într-o zonă deosebită, dar a fost și o gazdă foarte bună pe parcursul vizitei. Încă o dată, repet, acesta este materialul, o sinteză a materialului, el este, face parte și din documentele comisiei noastre pentru astăzi și să o, o să invit și colegii să-și prezinte punctul de vedere dintre cei care au fost în vizită. Mulțumesc, repet, și gazdelor pentru condițiile pe care ni le-au asigurat într-o vizită totuși uh, nu simplă, pentru că vreau să spun într-o singură după amiază am trecut de la 22 de grade la minus 2 în munții Pirinei. Mulțumesc! You've mentioned Joachim Zeller and also uh, Marie-Therese, but there was also Francesco. Uh, Francesco de Angelis și Derek Mon uh, și ceilalți colegi. Maria și domnul Perez. Da. Da, Joachim Țeler dorește acum să adauge câteva cuvinte. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Matula pentru raportul prezentat în detaliu. Mulțumesc uh, și uh, lui Marie Terez, chiar dacă nu e aici, pentru pregătirea acestei călătorii pentru felul în care s-a desfășurat, pentru faptul că în relativ puțin timp, două zile și jumătate, am putut uh, dobândi o perspectivă activă în viața acestei regiuni și asta îi se datorează ei. Trebuie să vă spun de asemenea că interesul colegilor uh, față de această delegație, așa cum putem vedea în Parlament, a fost destul de limitat. Am fost doar patru uh, eurodeputați care am luat parte la această delegație din două grupuri politice și dacă alte delegații sunt pregătite cu mult efort, atunci ar trebui și noi să putem beneficia de aceleași avantaje. Pentru mine această călătorie a fost uh, extrem de importantă pentru că, după cum a spus Iosef deja, în regiunea frontalieră Spania-Franța există deja uh, cinci uh, regiuni uh, de cooperare teritorială, cinci gecturi și acolo, la fața locului, ni s-au dat uh, asigurări că se pregătește temerea unor noi astfel de grupări. Am putut de asemenea să constat că în aceste regiuni frontaliere între Franța și Spania, în munții Pirinei, dincolo de graniță, există uh, o identitate catalană care se păstrează deja de secole. Am cunoscut în Perpignan, de exemplu, mai mulți catalani decât francezi și aici uh, predomină bilingvismul, se poate observa în indicatoarele rutiere, de pildă. Și foarte mulți mi-au povestit că pentru ei Barcelona e mult mai aproape și mai importantă decât Parisul, de exemplu. Iată de ce oamenii doresc, bineînțeles, să coopereze opereze și dincolo de granițe, mult mai strâns. Cele două sisteme juridice diferite ale celor două țări uh, în, au o uh, problemă, pun o problemă, acest lucru se, această situație se regăsește, de exemplu, și în situația Poloniei și Germaniei. Iată de ce așteptăm ca noul regulament GEC să intre în vigoare, pentru că oferă un nou cadru juridic și permită uh, Uh, oferirea unei certitudini juridice în cazul cooperării pentru proiectele transfrontaliere. Eu să vă vorbi despre universități. Universitatea din Perpignan dorește să fie prima universitate care ia parte la o cooperare GECT. Până acum, această inițiativă a fost blocată de la Paris, însă ne-au spus că dacă ar avea această posibilitate prin intermediul noului regulament JET, atunci ar profita în măsura posibilităților lor să extindă această cooperare și în teritoriul spaniol. Iată de ce cred că a fost un impuls important pentru activitatea noastră, pentru că am putut vedea la fața locului cum se lucrează cu instrumentul despre care discutăm și asupra căruia luăm hotărâri aici am putut vedea cum se poate desfășura cooperarea între regiunile transfrontaliere, între state și cum putem noi, prin intermediul hotărârilor noastre, să îmbunătățim acest lucru. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumesc. Nu știu dacă mai sunt observații sau întrebări, Maria. Presidenta. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Maria Teresa Sanchez Mila pentru că ne-a oferit această oportunitate pentru a vedea ce se întâmplă cu cooperarea transfrontalieră de aproape. A fost o vizită foarte interesantă pentru că e vorba aici de doi piloni fundamentali pentru această cooperare, sănătatea și educația. În acest caz e vorba de Universitatea Transfrontalieră. Spitalul este un exemplu deosebit de ceea ce ar trebui să fie uh, Europa. Este un spital care se află în Pucerda, foarte aproape de frontiera cu Franța, la un kilometru de această frontieră și multe dintre persoanele de acolo le e mult mai ușor să ajungă la spitalul uh, uh, de acolo decât uh, la spitalul din Perpignan, care se află la 80 de kilometri și un drum plin de curbe. Acolo se află, deci, îngrijiri medicale în multe domenii, maternitate, îngrijiri pentru bătrâni, boli, Uh, acute pentru care e nevoie de un tratament îndelungat, deci e vorba de o acoperire a uh, nevoilor celor mai importante pentru acești cetățeni, pentru copii, tineri, persoane în vârstă. Și, bineînțeles, pentru cei care locuiesc în Principatul uh, Andoran, și ei pot profita de aceste servicii și, de asemenea, cei care sunt în vizită și pot avea accidente sportive. E vorba de un proiect care cred că au fost 18 milioane de euro și care au fost plătite cu fonduri europene. Menținerea însă a acestui spital corespunde fondurilor catalane și franceze în funcție de distribuția populației pentru cele două țări. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, e vorba aici de imaginea pe care o au toți cei care călătoresc în această zonă, în Pucerda și uh, Perpignan, în legătură cu Europa și ce face Europa pentru cetățeni. După aceea, vizita pe care am organizat-o la Universitatea din Perpignan, o uh, universitate care e susținută cu fonduri europene, unde există multă cooperare și există, din câte mi-aduc aminte, peste 100 de naționalități uh, care Uh, de studenți. Și uh, aceștia uh, fac ca elementul cultural să fie foarte important în zonă. Așa că vreau să o felicit pe Maria Teresa pentru această idee nemaipomenită care face ca Europa să fie mai aproape de cetățeni, nu doar în zona din Perpignan și Pucerdea, ci pentru toți europenii. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim! o să încheiem prin a spune că vom transmite raportul conferinței președinților de <clears throat> delegații. Și uh, iată că este încă o dată o idee bună să mergem la fața lucrurilor și să vedem, să verificăm în teren cum funcționează lucrurile pe care le hotărâm și cum se uh, pune în aplicare politica pe care noi o decidem. Mulțumesc. Trecem mai departe. Trecem la semestrul european pentru coordonare politică. Thomas Deutsch a pregătit raportul pentru Comisia Econ. Köszönöm szépen a lehetőséget, milyen tisztelt elnök asszony, kedves kollég. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Avem de-a face cu un proiect de aviz, dar uh, vreau să fac din start două observații, după care am să vă mai împărtășesc câteva gânduri înainte de a completa, de a finaliza ceea ce ați primit de, deja în scris. În primul rând, În ceea ce privește examinarea anuală a creșterii uh, de către Comisia Europeană, Uh, situația seamănă, ca, uh, uh, seamănă cu cea din serialul Colombo. Vă aduceți aminte de acest serial în care se vorbește foarte mult despre soția lui Colombo, dar nimeni nu o văzuse vreodată. Comisia Europeană, de o manieră similară, spune că va publica acest text pe care încă nu l-a văzut nimeni, iar acest lucru nu este o problemă pentru Parlamentul European sau pentru Comisie, în sensul că uh, vom avea suficient timp pentru a analiza conținutul și pentru a depune amendamentele. În al doilea rând, de vreme ce vorbim despre politica de coeziune, trebuie ca trebuie uh, să ținem cont de ceea ce uh, s-a petrecut și la sfârșitul săptămânii trecute la summitul european, de ceea ce s-a uh, întâmplat și de ceea ce nu s-a întâmplat în legătură cu planul bugetar multi, cu cadrul uh, multianual. Sigur că examinarea anuală a creșterii în proiectul meu de aviz se concentrează asupra politicii de coeziune și asupra rolului pe care politica de coeziune îl poate avea în cadrul politicilor economice la nivel european. Sunt convins că uh, avem o politică ambițioasă de investiții și de vreme ce avem o politică de coeziune foarte ambițioasă, vom putea face față cu succes crizei în continuare. Acest lucru este menționat în proiectul meu de aviz și cred că trebuie ca bugetul european pentru politicile de coeziune să nu sufere tăieri, <coughs> reduceri, pentru că politica de coeziune trebuie să fie una flexibilă, suplă, astfel încât să ajute regiunile în gestionarea efectelor crizei. De aceea atrag uh, atenția asupra aspectului ce ține de um, refuzul uh, continuării uh, cofinanțării anumitor proiecte. Trebuie, în acest sens, ca și bugetele naționale să fie uh, foarte solide și să contribuie la aceste proiecte. nu trebuie ignorate reformele care trebuie făcute în domeniul politicilor uh, structurale. Trebuie de asemenea spus că actuala criză afectează piața muncii în Europa, șomajul este în creștere dar, conform strategiei Europa 2020, avem obiectivul de a găsi locuri de muncă pentru 15% dintre uh, șomerii până în 35 ani. Trebuie deci să susținem creșterea pentru a contribui la crearea locurilor de muncă pot să vă mai spun că avem nevoie de o politică de coeziune stabilă și finanțată corespunzător. Este ceea ce spun în proiectul meu de aviz în legătură cu evaluarea Comisiei a creșterii anuale în Europa. Eu am fost uh, Um, raportor din umbră pentru S&D uh, și vreau să-i uh, mulțumesc colegului uh, meu care a redactat acest aviz de manieră foarte profesionistă. În legătură cu aspectele sociale și în legătură cu locurile de muncă, nu avem încă textul conferinței semestriale și a trebuit să va trebui să, să îmbunătățim textul nostru. Raportorul a alocat o mare parte din acest aviz creșterii economice și creării de locuri de muncă. Acestea sunt scopuri pe care trebuie să le atingem cât mai curând posibil. Cred că, de fapt, aceasta este adevărata platformă pentru alocări bugetare pe care trebuie să ne bazăm și este un obiectiv important. Comisia noastră trebuie să se facă purtătorul de cuvânt uh, al uh, idei de coeziune în Europa. Săptămâna trecută la uh, summit s-a spus acest uh, lucru. Am să vin și cu alte comentarii și am propriile amendamente la acest aviz, la acest proiect de aviz. Cred că Parlamentul ar trebui să susțină o mai mare legitimitate a proceselor uh, pe care le promovăm. Începând cu această revizie anuală a creșterii în Europa, am mai spus acest lucru și cred că trebuie să insistăm. Procesul decizional interinstituțional trebuie să fie mai transparent și să ducă la crearea de orientări comune pentru aceste politici pe baza fostelor orientări către statele membre. La anul trecut am observat că nu era nicio legătură de la un an la altul între aceste orientări uh, distribuite statelor membre. Trebuie de asemenea să analizăm progresele și să vedem care sunt și consecințele negative și să vedem uh, în ce măsură există un efect de contagiune în legătură cu aceste efecte. Nu putem să ne așteptăm ca statele membre să îndrepte și uh, greșelile de care nu sunt răspunzătoare. Uh, a treia chestiune la care mă gândeam ar fi nivelul minim de siguranță socială, de asistență socială și protecție pe care trebuie asigurat <clears throat> negocierile colective și legislația muncii din statele membre reprezintă o prim, o, o primă uh, redută pentru apărarea drepturilor omului, iar politica de coeziune este una de investiții pentru crearea de locuri de muncă. De aceea cred că nu ar trebui să pedepsim regiunile pentru deciziile guvernelor din, uh, din statele lor. Aș vrea să spunem nu condiționării macroeconomice. Vă mulțumesc. Mulțumesc dacă nu mai sunt uh, comentarii. Thomas, uh, vrei să tragi concluziile? Nu. Deci trebuie doar să hotărâm uh, termenul pentru amendamente. Aș propune 4 decembrie la ora 12. La prânz, adică nu miezul nopții. Înțeleg de asemenea că Amendamentele vor trebui de asemenea depuse în limba engleză. Asta s-a convenit deja cu grupurile politice și cu cei care redactează amendamentele. Ca de obicei, toată lumea are dreptul de a depune amendamente direct la Econ, fără să apeleze la procedura noastră internă. Dar dacă doriți, Trebuie să știți că termenul de depunere este 4 decembrie. Bun, am terminat acest uh, punct. Putem trece mai departe cu următorul uh, aviz. De fapt, cred că l-ați prezentat. Uh, în mod oficial Trebuie să trecem acum la opinia dumneavoastră și vă dau cuvântul. Temele, tot ce sunt se jih dotikala svojem poročilu. Kot sem pa že rekla, težava je v tem, da. Mulțumesc! Într-adevăr, din păcate, documentele vor fi disponibile doar la sfârșitul săptămânii și raportorii din umbră probabil că vor îmbunătăți acest text cu amendamente noi și cu o nouă redactare. E vorba aici de Comisia de Ocupare, așa că mă voi centra pe acele recomandări pentru politica de coeziune. Vorbim aici despre politici de coeziune ca o principală investiție a Uniunii Europene care contribuie la creștere economică și ocupare mai mult decât alte politici. Iată de ce cred cu tărie că politicile de coeziune în cadrul semestrului european ar trebui să joace un rol important. Comisia noastră ar trebui să pregătească un aviz Dar aș vrea să vă spun că din cauza um, constrângerilor de timp va trebui să redactăm textul dinainte. Mâine uh, vom avea audierea domnului Anders și sper ca textul prezentat de Comisie pentru revizuirea 2013 va fi mai ambițios decât cel prezentat pe anul acesta. Sper să fie vorba de o revizuire care să includă și recomandări pentru autoritățile locale și regionale, pentru că anul acesta nu s-a întâmplat așa ceva, deși cerusem deja de anul trecut așa ceva. Politica de coeziune este uh, o politică cheie în ceea ce privește investițiilor, investițiile pentru reducerea uh, decalajelor între regiuni și ar trebui să ne gândim uh, și la creșterea economică durabilă și la crearea de locuri de muncă. Iată teme uh, despre care vorbim uh, de câțiva ani încoace aici la Uniunea Europeană, deci nimic nou sub soare. Ce altceva? E clar că politicile de coeziune trebuie să se adapteze în funcție de nevoile speciale ale regiunilor și să contribuie la reducerea diferențelor structurale între regiuni. Acesta este un element central din punctul meu de vedere. Salut inițiativa Comisiei de reprogramare a fondurilor nealocate din fondurile structurale pentru IMM-uri. și aceasta ar trebui să țină cont și de obiectivul eficienței energetice și ocuparea pentru tineri. Comisia cere de asemenea statelor membre să utilizeze pe deplin fondurile structurale pentru a putea lupta împotriva șomajului de lungă durată și a șomajului structural. Comisia a anunțat deja că va prezenta o inițiativă inițiativă pentru uh, garanții oferite tinerilor o declarație care este făcută și în aviz. Dar această realocare a fondurilor nealocate este un instrument uh, cheie pentru a ajuta tinerii. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, aș vrea să întreb dacă cineva dorește să intervină sau din uh, raportorii din umbră. Thomas, te rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. Dacă îmi veți permite, voi face două comentarii. E vorba de două comentarii care merg mână în mână. Doamna Cleva a lucrat foarte bine și aș vrea să fac trei observații suplimentare, menționând încă de la început că sunt absolut de acord cu ceea ce dânsa a prezentat și aceasta reacționând la proiectul meu de avis. Dânsa a insistat asupra potențialului politic al strategiei 2020 și pentru a putea atinge acest obiectiv. Într-adevăr, avem nevoie de o politică de ocupare care să fie lider. Suntem de acord cu acest principiu și cred că abordarea colegii mele este identică cu a mea, deci o susțin pe deplin. Un al doilea comentariu. Aș vrea să vă spun că avem nevoie de o abordare uh, instituțională bine gândită. Și, în acest sens, Parlamentul ar trebui să participe. Doar în felul acesta putem asigura o adevărată legitimitate pentru această propunere. Poate că în amendamentele prezentate ar trebui să vedem cum putem include și acest concept de legitimitate. Deocamdată aș vrea să spun că nu e vorba aici neapărat doar de abordarea instituțională care poate rezolva problemele de natură economică. Însă, sunt absolut convins că actorii locali trebuie să fie prezenți fără să existe o povară suplimentară pentru ei și fără a deteriora uh, statisticile în ceea ce privește rata de ocupare. Și o ultimă observație. Ar trebui să lucrăm împreună pentru a, a putea avea un aviz ținând cont de um, monitorizarea actuală anuală a creșterii economice și pentru a putea aduce o rată de ocupare mai ridicată. Împreună cu colegii mei, cred că putem face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă Comisia dorește să intervină, Comisia Europeană, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat la această ședință. Într-adevăr, Fondul um, Social European și fondurile structurale sunt importante în ceea ce privește strategia 2020. Ceea ce am încercat să facem în ultima perioadă de programare și, de asemenea, uh, în viitoarele negocieri, este tocmai să avem o legătură mult mai puternică între uh, strategia și recomandările 2020 și prioritățile de finanțare. În special, așa cum s-a menționat aici în sală, ar trebui să uh, luptăm împotriva șomajului în rândul tinerilor. Comisia dorește să prezinte în această lună un pachet pe această temă și dorim să creștem ajutoarele pentru politicile de ocupare pentru a combate șomajul pe termen lung. În ceea ce privește cofinanțarea, dorim să sporim cooperarea cu partenerii sociali și cu ceilalți actori implicați. Și, bineînțeles, dorim o cooperare mai strânsă cu Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul la acest punct, atunci termenul de depunere a amendamentelor va fi același ca cel la raportul Thomas Deutsch, 12, 4 decembrie la orele 12. Și aici încheiem această dezbatere la punctul 23. Nu ne așteptam ca votul să meargă atât de repede, așa că încheiem acum ședința de azi dimineață, dar vreau să vă reamintesc că la două și jumătate în clădirea Ian la uh, sala 2Q2 are loc o întâlnire, conferința președinților, uh, care este deschisă cu domnul Van Rompuy în legătură cu ultimul summit care a avut loc la Bruxelles. Poate e interesant pentru unii dintre dumneavoastră care doresc uh, să vadă ce uh, ne așteaptă de aici încolo. Iată Tocmai de aceea a trebuit să întârziem un pic uh, ședința de după masă, pentru că nu aveam voie să ne suprapunem cu această ședință. Oricum, nu toată lumea poate participa la ea, pentru că sala este destul de mică, dar oricum ne întâlnim la orele 16 și cei care doresc să participe la ședința de la 2Q2, uh, aceasta este cu domnul Van Rompuy la orele 14.30. Vă mulțumesc și ne revedem după masă.